Pentru că uh, în Italia, Suedia sau Polonia, sistemele de uh, tratare a apei reziduale urbane sunt foarte diferite. Unele sunt gestionate mm, public, altele de un agent privat, deci e oricum foarte important să se țină cont de vocile de la nivel local și atunci regulamentul va fi unul mai bun. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Droieschi, și acum are cuvântul domnul Marias. Apa este un bun public și așa trebuie și tratat. Nu ar trebui să fie un bun ce să poată, fie, să poată fi comercializat de uh, companii. Trebuie uh, în acest context să analizăm și această idee a reutilizării apei, uh, resursă uh, Uh, atât de limitată. De asemenea, avem schimbările climatice care agravează lucrurile. În acest context, deci, trebuie să vedem cum putem reutiliza resursele de apă pentru a proteja mediul, a proteja sănătatea publică, iar uh, reutilizarea apei uh, uzate înseamnă infrastructură, ceea ce înseamnă că este nevoie și de fondurile necesare alocate în acest sens. Și trebuie să nu uităm zonele rurale în acest context. Mulțumesc! Încă un coleg dorește să intervine la acest punct. Domnul Neco, vă rog. Izmenirea в климата показват, че не neograniceni неограничен Într-adevăr, apa nu este uh, un bun ca oricare altul. Dezvoltarea urbană, mai ales în capitale, um, creează probleme pentru resursele cu apă. Am votat împotriva, uh, am votat pentru raport pentru că doresc să sprijin gestionarea eficientă a resurselor de apă și reducerea um, stresului asupra resurselor hidrice. O soluție este um, reutilizarea apei. De exemplu, apa poate fi reutilizată în agricultură, pentru irigații Însă uh, trebuie să avem grijă la, la microparticulele de plastic care se regăsesc în sol, în mediu, uh, prin intermediul apei. Nu trebuie să uităm acest element atunci când finalizăm legislația europeană privind reutilizarea apei. Mulțumesc! Kiitokset, collega Nekov. Mulțumesc, domnule Nekov. Trecem acum la moțiunile de rezoluție privind integrările, eh, strategiile de integrare a romilor și are cuvântul mai întâi colegul Stefan Maulu. Președinte, eh, eu cred că... Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că din acest punct de vedere trebuie să repet ce am spus de mai multe ori și anume că integrarea romilor este obligatorie, dar eh, prevalează Uh, adesea față de nevoile multor, milioanelor de șomeri din Europa, mai ales în unele zone în Italia în care se, aj- se va ajunge la revoltă socială. E o problemă în Italia, e o problemă pe care Europa trebuie să o privească cu atenție și îngrijorare. Și uh, de multe ori nu este văzută la uh, importanța sa reală. Sunt drepturi pe care aceste persoane de multe ori nu le Uh, folosesc de, uh, așa cum ar trebui și intră în conflict cu datoria, datoriile, obligațiile care ar trebui să prevaleze de fapt în ce privește integrarea. Deci aici trebuie să facem noi eforturi și cred că trebuie să dăm prioritate fără dubiu acelor care în acest moment n-au un loc de muncă și trebuie să-și găsească unul. Da, mulțumim domnule Maulu. Acum dau cuvântul doamnei Șoidrova, vă rog. Kolegyně, kolegové, já jsem podpořila tuto zprávu o strategii integrace. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Stimați colegi, eu am sprijinit acest raport cu privire la strategia integrării romilor. Cred că ar trebui să sprijinim asemenea strategii și sunt de acord și cu principalul obiectiv al acestor strategii, și anume ocuparea, asigurarea de locuințe, sănătatea. Parlamentul European a mai adăugat încă un obiectiv, nediscriminarea. O problemă cu interpretarea în finlandeză. Pot să repet? Voi repeta. Aș repeta ceea ce tocmai menționasem. Din nou, eu am sprijinit acest raport care include strategii de integrare pentru romi. Obiectivele sunt următoarele: educația, asigurarea de locuințe, sănătate, ocupare. Pe lângă toate acestea, Parlamentul European a mai adăugat încă un obiectiv și anume nediscriminarea. E un element vital, bineînțeles. Acum trebuie să căutăm finanțare, trebuie să încercăm să promovăm asemenea programe și proiecte care să sprijine integrarea romilor și în același timp trebuie să ne asigurăm că sunt utilizate eficient resursele disponibile, așa că trebuie să monitorizăm și utilizarea resurselor și avem nevoie și de indicatori în acest sens. În același timp, apreciez eforturile făcute astfel încât reprezentanții rom să fie chiar ei implicați în domeniu. Doamnelor și domnilor, eu am experiență în Republica Cehă în ceea ce privește integrarea romilor. M-am ocupat de integrarea copiilor romi în sistemul educațional. E un pas foarte important pentru a promova integrarea. Mulțumim. Și acum are cuvântul domnul Giambațchi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Am fost convins să votez împotriva acestei rezoluții. Suntem uh, într-un domeniu al ipocriziei. Vorbim într-o vreme în care pregătim strategii, documente care nu au niciun rezultat important. Adevăratele probleme în aceste ghetouri rămân. Ghetoul este sursa criminalității, al presiunii, al tensiunii, al deconstrucției societăților Trebuie să spunem clar care sunt problemele în aceste eh, zone. În țara mea sunt tot mai multe atacuri împotriva ofițerilor de poliție, al doctorilor care fac vizite în aceste ghetouri. Această problemă nu va dispărea cu declarații, rezoluții sau cu alte documente. Problemele vor dispărea numai atunci când uh, clădirile ilegale sunt demolate, atunci când copiii vor începe să meargă la școală, atunci uh, când uh, vom opri prestațiile sociale care fac obiectul abuzului, Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Următorul vorbitor este Domnule Branislav Sipec, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am putut să votez pentru această rezoluție, pentru includerea romilor în toate părțile societății în Uniunea Europeană. Acest lucru este vital pentru cooperarea comunităților noastre. Populația Roma se confruntă cu provocări, creșterea copiilor, locuințele și um, pentru a rezolva problemele care se confruntă, sau a investit foarte mulți bani. Eu um, Eu um, sper ca populația Roma să ia contact direct cu aceste asociații care au ca scop îmbunătățirea condițiilor lor de viață și nu numai a lor, și a copiilor lor. Este important ca ei să se implice activ, să nu rămână pe margine, să nu fie doar um, beneficiari pasivi ai ajutorului pe care, ofer, pe care îl oferă Uniunea Europeană. Această rezoluție, deci, cere uh, răspicat uh, comunității rome să se implice, să devină membri pe picioare de egalitate a societății noastre. Mulțumesc, domnul Scripec. Domnul Sosnier, are cuvântul. În pofida celor pe care le putem citi în acest uh, raport, aceste manifestări împotriva romilor nu sunt o formă de rasism. Aceștia nu au probleme pentru că sunt romi, ci din cauza felului în care acționează, felul în care trăiesc, cultura lor, care e foarte diferită față de cultura societăților în care trăiesc. E o formă de rasism în această rezoluție, pentru că ajutorul pentru romi e condiționat. În această legislație sugerați că s-ar putea să existe anumite drepturi care sunt legate de anumite origini, nu de o situație. În pofida acestor discursuri antidiscriminare, oamenii vor avea o și mai mare reticență față de romi, pentru că dacă trebuie să plătească milioane și milioane care deja sunt folosite în asemenea acțiuni, atunci și nu are, loc, nu are loc nicio schimbare, lucrurile astfel vor sta. Dacă ar fi vrut, s-ar fi integrat de mult, însă își doresc să trăiască pe lângă societățile noastre. Mulțumim foarte mult! Și ultimul vorbitor pe acest subiect e domnul Polceac. Aveți cuvântul. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Am uh, susținut acest raport, am votat pentru, sunt bucuros că a fost adoptat cu o mare majoritate. Uh, împărtășesc punctul de vedere că nimeni nu trebuie să se simtă exclus din societate, nimeni nu trebuie să simtă că nu are o șansă să uh, reușească. Sunt pentru îmbunătățirea radicală a educației în comunitatea romă. Uh, pentru că ocuparea este o chestiune importantă. Nediscriminarea trebuie să se aplice în fiecare comunitate, în fiecare segment de societate. În același timp, acest grup se confruntă cu noi provocări, trebuie să uh, interconectăm, să combinăm toate strategiile pentru a ajunge la sinergii această comunitate, totuși, trebuie să știe că nu are numai drepturi, dar și obligații. Reprezentanții lor trebuie să încurajeze acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum vom trece mai departe la raportul doamnei Ruiz în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor tratatului referitor la cetățenia UE. Dau cuvântul domnului Seinfeld. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știm, în conformitate cu tratatul Nou al tratatului privind Uniunea Europeană și articolul 20 al aceluiași tratat, fiecare cetățean al unui stat membru este și cetățean al Uniunii Europene. În același timp, din păcate însă, majoritatea cetățenilor europeni nu cunosc acest drept. Nu își dau seama de asta. Acest lucru reiese din studii și sondaje care arată că 54% de, din uh, populația Uniunii Europene spune că um, are oarecare cunoștințe privind la drepturile uh, pe care le aduce cu sine cetățenia europeană. Dar un procent extrem de mare nu cunoaște acest lucru. Iată de ce e nevoie să luăm măsuri, să facem uh, acțiuni de promovare. Avem nevoie de o integrare a cetățenilor europeni, nu doar pe hârtie, ci uh, și una emoțională și psihologică. Și asta este un lucru foarte important pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, Francis Zamit Dimeh. Doamnă, scuze, scuze. președinte, cum tocmai am auzit, când vorbim despre cetățenie, în statele membre vorbim și de cetățenia UE. Acest raport face trimitere și la diferite scheme de vânzare a pașapoartelor. În cazul maltez se obține un odată cu un uh, pașaport maltez se obține un pașaport al Uniunii Europene. În Parlament din 2014 am spus că nu pot fi vândute astfel pașapoarte, fără să existe o legătură adevărată cu statul care acordă un pașaport. Guvernul maltez acționează așa fără transparență. Din presă am reușit să aflăm că două familii din Arabia Saudită au cumpărat 62 de pașapoarte. Intervine aici reputația și acum guvernul spune că acești bani sunt folosiți pentru locuințe sociale. Există valori europene care trebuie să fie respectate și există și principiul libertății circulației. Așa că haideți să fim atenți, să fim atenți la asemenea scheme, astfel încât să nu punem în pericol ceea ce ne drag. Mulțumim, domnule Dimeci. Și acum mergem mai departe la raportul domnului Lamasur, punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată. Domnul Mamikins zară cuvântul. Itus. Dear colleagues, Dragi colegi, trebuie să fim atenți uh, cu acest instrument al cooperării consolidate. Uh, poate să aibă repercusiuni pe plan extern și intern regula unanimității în cadrul coaliției, dacă un stat membru o sabotează întreg uh, procesul, creează posibilitatea unui cal troian. În al treilea rând, impactul real al uh, cooperării consolidate este relativ. Să luăm uh, exemplul oficiului procurorului general european sunt țări care au uh, optat să nu participe. Ca rezultat al combaterii fraudei la nivel uh, european avem un efect uh, limitat pentru că aceste țări vor face după placul lor. Am votat pentru acest raport, însă sunt convins că această cooperare consolidată trebuie să vizeze cooperarea deplină, care este scopul final, de fapt. Mulțumesc foarte mult! Trecem mai departe la raportul doamnei uh, Spinelli în uh, ceea ce privește punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al Uniunii Europene. Avem uh, două solicitări de intervenții. Doamna Șoidrova. Doamnelor și domnilor, um, protecția drepturilor fundamentale este o valoare de bază a Uniunii Europene. Iar um, punerea aplicarea aplicare Cartei Drepturilor Fundamentale și caracterul său obligatoriu reprezintă un uh, pas, uh, o piatră unghiulară în ceea ce privește valoarea drepturilor uh, omului și modul în care se aplică drepturile omului. Însă, haideți să fim prudenți în ceea ce privește caracterul strategic al acestui document. Asta ar însemna că toate regulile interne ar trebui să se adapteze acestei carte, fiindcă dacă, să zicem, elaborăm raporturi interimare privind uh, drepturile omului, activitățile de training și alte procese birocratice, atunci uh, această carte nu mai avea niciun sens. Iată de ce m-am abținut. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Mamikins. The report drafted by colleague Barbara Spinelli. Salut acest raport al colegei Barbara Spinelli. Sarcina instituțiilor nu e doar să împiedice încălcarea cartei, ci să îi și maximizeze potențialul. Și mai mult, pași importanți de luarea deciziilor sca, cad în afara sferei de aplicare a cartei. Mă gândesc la reuniunile din Consiliu, unde se crede că publicul ar trebui să nu vadă cum se fac alegerile. Astfel, ombudsmanul a raportat recent această practică. Mă refer și la trialoguri. Nu găsim cuvântul trialog în tratate pentru că au un caracter neoficial și nu ajunge la public. Angajamente pentru transparență, pentru respect, pentru drepturile fundamentale. Pentru mine acestea sunt foarte importante și de aceea sunt pentru o evaluare a impactului separată pe drepturile fundamentale care să fie inclusă în toată legislația UE. Mulțumesc! Mulțumim! Domnule Mamikins, mergem mai departe. Raportul Paulo Rangel, statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor ombudsmanului. Domnul Zenant are cuvântul. Președința. Mulțumesc, doamna președinte. Crearea postului funcție de ombudsman european este o realizare importantă a Uniunii Europeană, dar este o competență importantă a Parlamentului European. De aceea, pentru că noi alegem persoana care uh, va deține această funcție. Uh, din păcate, recent, în Europa, în statele membre, am asistat la un număr mai mare de încălcări ale drepturilor uh, omului, drepturilor cetățenești. Dar ceea ce este și mai rău este că am asistat la încălcarea drepturilor uh, sau înlăturarea independenței instituțiilor. În acest context, uh, Ombudsmanul European pare să fie o instituție extrem de importantă. Totuși, nimeni, nu toată lumea știe că această instituție nu este uh, Uh, legată de instituția ombudsmanului în statele membre. De aceea cooperarea este uh, dificilă. Cred că a venit vremea să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să găsim o soluție sistemică uh, pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc foarte mult! Trecem mai departe la următorul raport, raportul domnului Fox în ceea ce privește o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și robotice. Primul vorbitor, domnul Mayer. Mayer. Thank you, Madam President. Last week... Mulțumesc. Săptămâna trecută uh, am vizitat uh, um, un, um, o, o companie care folosește, un, un institut care folosește drone pentru a colecta date uh, această companie, mă spuneți despre companie, a detectat deja o serie foarte mare de uh, an- anomalii uh, în ceea ce privește panourile solare. Acum uh, se investește în, inteligen- în inteligența artificială, robotică și așa mai departe, ceea ce va grăbi analiza, iar, uh, cum spune directul acestei companii, uh, se poate renunța la oameni acum. Dar haideți să nu ne închipuim că roboții vor mărșălui și uh, fura toate locurile de muncă oamenilor. Din potrivă, se vor crea locuri de muncă noi prin robotică și vor exista noi șanse pentru forța de muncă calificată. Mulțumesc, doamna Maier. Are acum cuvântul domnul Zdroievski. Kompleksowa polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej i O, politică industrială complexă în domeniul inteligenței artificiale și roboticii e un raport din propria inițiativă. Eu aș zice că pe de-o parte e un lucru bun, pe de cealaltă parte nu e un lucru bun. Există toate acestea, însă este foarte clar că există un vid în activități și ar fi nevoie de o responsabilitate foarte mare și cunoștințe importante în legislație și să înțelegem că legislația nu trebuie să fie în spatele în urma tehnologiilor. Importantă e aici responsabilitatea. Aceste chestiuni nu trebuie să devină mai puțin importante, nu ar trebui să fie subminate. Sunt chestiuni etice care sunt descrise în acest raport. De aceea e nevoie de cooperare între sectoare, însă există și lacune în ceea ce privește securitatea, apărarea, responsabilitatea pentru diferitele activități în inteligența artificială și robotică și respectul față de cetățeni. Aș cere Comisiei Europene să fie mai activă activă, mai ales în domeniul noilor tehnologii, pentru că aici încă suntem cu mult în urmă. Mulțumim! Și acum are cuvântul domnul Seinfeld. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președinte. Servici, roboții de serviciu sunt uh, produși din uh, Uniunea Europeană în mare parte. Din păcate, dacă privim rezultatele și realizările din uh, această cursă pentru producție și cercetare în ceea ce privește inteligența artificială și roboții în Uniunea Europeană, acesta nu este încununată de un atât de mare succes. Statele Unite sunt liderul este foarte clar că inteligența artificială este uh, viitorul dezvoltării civilizației și nu numai în domeniul serviciilor și industriei, dar și în ceea ce privește viața noastră personală. De aceea ar trebui să fie o prioritate, nu numai pentru politica industrială a Uniunii Europene. De aceea am susținut raportul și vreau să uh, cer o acțiune mai dinamică în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu îl văd în sală pe domnul Tamburano, așa că o să-i dau cuvântul domnului Kelly. Mă bucur că pot să sprijin acest uh, raport uh, care a adunat o majoritate covârșitoare. Inteligența artificială are potențialul de a reduce rata erorii și a um, îmbunătăți lucrurile pe multe niveluri, însă trebuie să existe transparență și răspundere în ceea ce privește folosirea inteligenței artificiale, fiindcă Uniunea Europeană este vârf de lance în acest domeniu și mediul de afaceri poate câștiga de pe urma acestui subiect, um, iar um, nu în ultimul rând trebuie spus că acest raport uh, arată cât de importantă este, a, a fost uh, munca colegilor noștri din Marea Britanie și uh, poate și Camera Comunelor ar putea trage învățăminte de pe urma uh, inteligenței artificiale și acestui raport, fiindcă în uh, Camera Comunelor inteligența lasă de dorit. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul ultimul vorbitor la acest raport, domnul Sosnierț. În acest raport recunoașteți faptul că companiile europene produc jumătate din roboții cei mai specializați din întreaga lume. Dacă ceva nu e stricat, hai să nu-l reparăm. V-aș reaminti de un raport de acum câteva luni în care spuneați că legislația europeană de fapt a distrus industria și a distrus agricultura ecologică în Uniunea Europeană. Și există o cerere mare aici, dar Europa a avut o suprareglementare care a paralizat piața, așa că ne aflăm acum pe calea cea bună să repetăm asemenea acțiuni. De câte ori facem ceva undeva, Totul devine foarte politic, vorbim despre drepturile omului, despre prevenirea manipulării, știm cine conduce în manipulare. Cred că ne aflăm acum pe calea pe care Uniunea Europeană va fi cea care va pierde, va pierde la ar- inteligența artificială. Mulțumim. Mergem mai departe. Raportul doamnei Guteland utilizarea durabilă a pesticidelor și îi dau cuvântul domnului Benito Ziluaga. Mulțumesc, domnul președinte. Conform unui studiu publicat recent, uh, insectele ar putea să dispară în, în uh, următorii 100 de ani, ceva îngrozitor. O treime din, o treime din speciile de insecte sunt în pericol de dispariție Consecințele dispariției um, insectelor ar fi dezastroase pentru ecosisteme și pentru omenire. Autorii studiului consideră că principalul pericol este, sunt pesticidele și uh, practicile agricole extensive. Iată de ce trebuie să schimbăm modelul agricol, trebuie să fim precauți și uh, să evităm folosirea pesticidelor prin metode de cultură nechimice și durabile, cum ar fi rotația culturilor, controlele, controlele fizice și mecanice și așa mai departe. Iar în ceea ce privește Monsanto, noi trebuie să oferim soluții uh, durabile pentru a-i face față lui Monsanto și pentru a-i ajuta pe fermieri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnului Matthews. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Utilizarea pesticidelor uh, în agricultură și în grădinărit este esențială dar uh, recunoaștem că există niște pericole care însoțesc utilizarea acestor uh, substanțe chimice. Este un raport important. Am fost tentat să îl susțin la început. Din păcate, a progresat într-o manieră în care unele lucruri au fost schimbate, ne-am schimbat uh, poziția, unele dintre uh, ținte au fost uh, schimbate, mai ales consultanța științifică, avem cifre care vin și sunt obținute prin presiuni din partea diferitelor grup, grupuri care doresc să controleze uh, toate substanțele uh, chimice și toate acestea vor intra în apa fratică. Este un exemplu de proastă legiferare care de multe ori uh, caracterizează această instituție. Ar fi, fost un, ar fi putut să fie un raport bun, dar nu așa a fost, de aceea nu l-am susținut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Soidrova. Ja sunt podpořila Vă mulțumesc, stimați colegi, am votat pentru acest raport privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Sunt de acord cu faptul că statele membre trebuie să corecteze deficiențele fără întârziere. Sunt pentru cercetare în ceea ce privește efectele secundare ale pesticidelor și sunt și pentru investiții în cercetare. Ar trebui să găsim alternative mai bune la utilizarea pesticidelor existente. E importantă menținerea competitivității agriculturii europene. Pesticidele conțin elemente care sunt periculoase și pentru oameni și pentru mediu și trebuie să interzicem utilizarea acestor substanțe chimice. Se aplică și importurilor din state terțe toate acestea. Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul domnul Șoltes. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați dat cuvântul. În ceea ce privește pesticidele și impactul acestora privind sănătatea și viața omului, este un subiect care a fost uh, discutat des aici pesticidele în alimente constituie un risc uh, pentru uh, oameni și rezidurile din uh, furajele animalelor sunt un risc pentru uh, aceste animale, mai ales acest, atunci când acestea intră în lanțul alimentar. Ne amintim uh, scandalurile recente cu uh, alimente de acest tip, deci uh, nu putem să riscăm acest lucru. Apoi există și alte aspecte um, care sunt uh, perturbatorii uh, endocrini, Sigur că ar trebui să investim mult mai multe fonduri și uh, să canalizăm uh, cercetarea mai mult în ceea ce privește metodele alternative. În primul rând, alternative sustenabile, naturale. Uh, cred că trebuie să ne gândim și să ne asigurăm că micile exploatații uh, pot să uh, alimenteze mare parte a populației. Uh, mulțumesc foarte mult! cuvântul domnul Nicolau. doamnă președinte. Raportul pe care l-am uh, adoptat uh, astăzi este foarte important pentru viitorul Europei. Agricultura um, are potențial de a crea și de a menține o economie în regiuni unde nu există alternative din păcate, însă, pesticidele afectează mediul înconjurător pe termen scurt, afectează culturile, iar pe termen mediu și lung afectează negativ uh, solurile și uh, afectează organismele folositoare din uh, sol și fertilitatea acestora. Eu am fost portor, raportor cu privire la um, albine și de asta vreau să vă spun că mă îngrijorează aceste substanțe care afectează polenizatorii, adică albinele. Astfel încât trebuie să cerem statelor membre să folosească metode nechimice și uh, pesticide cu un nivel chimic scăzut. Este nevoie de standarde de siguranță pentru a avea un mediu curat și uh, pentru a asigura sănătatea cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Ultimul vorbitor pe acest subiect, domnul Polciac. Paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem tuto zprávu také podpořil a Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu am votat pentru acest raport. Utilizarea pe termen lung în masă a pesticidelor a fost controversată pentru mulți ani, așa că e bine că facem astăzi acest pas. Utilizarea în masă a pesticidelor, la utilizarea la scară largă a pesticidelor are un efect negativ asupra mediului înconjurător. Am văzut un raport în care se spunea că până la sfârșitul secolului între, multe insecte vor dispărea. E un efect incredibil pe care l-au aceste substanțe chimice, la care asemenea organisme sunt foarte sensibile și nu mă refer doar la impactul asupra oamenilor. Trebuie să investim în cercetare și inovare. Acesta e viitorul. Poluarea mediului e deosebit de îngrijorătoare. Un mediu durabil este cel care ar trebui să-și găsească locul în tot ceea ce facem în politica agricolă comună, în tot ceea ce ține de durabilitate și obiective pe termen lung. Vă mulțumim! Ultimul raport este cel al domnului Belet, punerea în aplicare a directivei privind asistența medicală transfrontalieră. Are cuvântul doamna Crupa państwa za sprawozdaniem wdrażania dyrektywy parlamentu europejskiego în ceea ce privește raportul privind aplicarea directivei privind asistență medicală transfrontalieră, aceasta ar putea să joace un rol uh, uriaș uh, în rezolvarea greutăților, garantând că uh, se dau astfel de servicii uh, transfrontalier. De asemenea, conformarea cu drepturile pacienților. Însă există o problemă cu inegalitățile financiare între statele membre și probleme de birocrație. Statele membre trebuie să combată aceste probleme uh, organizând uh, puncte de contact. Asistența medicală transfrontalieră ar putea să fie importantă pentru cei care suferă de bolrare. Cooperarea europeană ar beneficia și ea Uh, având în vedere medicamentele care sunt foarte uh, scumpe. Se menționează uh, importanța în cazul pandemiilor și pentru vaccinare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Lenarț. Mulțumesc, domnule președinte. Dreptul um, la asistența medicală transfrontalieră este unul dintre drepturile importante ale Uniunii Europene. Regiuni, cum ar fi uh, Limberg, frumosul Limberg unde locuiesc eu, de unde vin eu, uh, ar fi dezavantajate dacă nu ar uh, fi permis asistența medicală transfrontalieră. Aceste lucruri însă nu au fost create peste noapte. Se știe că au existat cazuri la Curtea Europeană de Justiție pentru rambursarea cheltuielilor de sănătate dintr-o altă țară și aceste procese ne-au ajutat pe noi toți, dar nu s-a terminat bătălia, aceste cheltuieli trebuie să fie rambursate cât mai rapid cu putință, iar îngrijirile medicale trebuie să fie uh, oferite cât mai aproape de casă, cu putință, chiar dacă se traversează o graniță, trebuie să reducem birocrație și să ne asigurăm că asistența medicală transfrontalieră eh, va fi accesibilă tuturor. Mulțumesc, doamna Ronen Lerner. Mulțumesc, doamnă președinte. Pacienții au dreptul să se bucure de asistență medicală transfrontalieră de calitate. A fost ușor să votez pentru acest raport. Această directivă este cea care îi ajută pe cei care călătoresc în alte state membre sau pe studenți care se află în programe de studii în afara statului lor membru. Au existat probleme cu punerea în aplicare a directivei. Comisia a declanșat procedura de încălcare împotriva multor state membre. Toate statele membre acum au anunțat că au luat toate măsurile necesare. E foarte important ca cetățenii să își cunoască drepturile. În 2015 s-a făcut un sondaj și ceva mai puțin de 20% din cetățeni considerau că își cunosc suficient drepturile în ceea ce privește asistența medicală transfrontalieră. E important să fie crescut gradul de informare pentru pacienți și pentru cei din acest domeniu. Mulțumesc, mulțumim foarte mult. Ultimul vorbitor de pe lista mea este domnul Necov. Уважаема госпожо председател, трансграничните региони Doamna președinte, regiunile transfrontaliere reprezintă 40% din teritoriul european și mai bine de 30% dintre europeni trăiesc în regiuni transfrontaliere. Țara mea, Bulgaria, se învecinează cu cinci state, două dintre ele state membre ale Uniunii Europene. Regiunile de frontieră nu sunt dens populate, însă uh, au nevoie de asistență medicală. Marea parte a populației uh, îmbătrânește și, uh, din păcate, au fost închise o serie de unități medicale. Uh, Regiunile transfrontaliere au uh, nevoie de resurse financiare. Nu putem să le aplicăm aceleași uh, cerințe financiare ca la alte regiuni. Un aspect al uh, asistenței medicale la frontieră este lipsa a, a, accesului la servicii digitale. Aș vrea să îndemn pentru adoptarea de măsuri astfel încât uh, aceste servicii digitale să fie introduse pentru a reduce birocrația și pentru a ajuta pe compatrioți să beneficieze de asistență medicală în tot mai multe state membre. Mulțumesc, domnule Necov. Deci aici se încheie dezbaterea noastră și vom relua sesiunea la ora 3. Mulțumesc!